industrializarea Europei. Vă mulțumesc. S-a încheiat astfel dezbaterea comună. Aceste două rapoarte vor fi votate mâine și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume dezbaterea comună privind coeziunea și aici avem diferite uh, rapoarte, raportul doamnei Damato privind bunătățirea competitivității IMM-urilor, Apoi raportul domnului Valcarcel Siso referitor la politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru o specializare inteligentă și raportul uh, doamnei Iskra Mihailova privind cooperarea teritorială europeană, practici optime și măsuri inovatoare. De asemenea, raportul doamnei Breso, o strategie a Uniunii Europene pentru regiunea alpină. Are are cuvântul în primul rând uh, doamna Roza D'Amato în calitate de raportoare pentru maxim 4 minute. Grazie, președinte. Rigrat... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră cu care am colaborat într-un mod foarte productiv în timpul uh, negocierilor. Raportul pe care l-am adoptat noi are o abordare holistică legată de IMM-uri de IMM și de activitatea acestora în Europa. Vorbim de o întreprindere de mai puțin de 250 de uh, angajați, care reprezintă de asemenea 80% din uh, economia Uh, europeană și vorbim de crearea de locuri de muncă, vorbim de creare de milioane de locuri de muncă chiar și de venituri foarte bune. IMM-urile sunt foarte variate în Europa. Numărul de micro crește în permanență, micro care au uh, mai puțin de 10 angajați uh, în sectoarele tradiționale. Președintele roagă vorbitorul să vorbească o idee mai lent vorbim de 93% de întreprinderi care sunt IMM-uri și am văzut că fondurile cresc față de ce s-a întâmplat din trecut. Dar, din păcate, 64 de miliarde sunt o condiție neces necesară, dar nu și suficientă pentru a face față diverselor dificultăți cu care acestea se confruntă zilnic. Înainte de orice, trebuie să Uh, ne uităm la această politică de austeritate care a sufocat cererea internă. De asemenea, trebuie să reamintim că acest context birocratic creează obstacole în calea uh, IMM-urilor, pentru că mm, este imposibil să faci uh, investiții. Ar trebui ca să avem să avem uh, licitații care să fie făcute într-un mod mult mai transparent uh, pentru IMM-uri, pentru că acestea să poată să participe într-un mod uh, corect. Mă adresez aici Comisiei Europene și statelor europene pentru că ar trebui să se să aplice într-un mod adecvat directiva din uh, uh acest domeniu. IMM-urile din Europa nu trebuie să fie descurajate în a participa la proiecte pentru că nu au suficientă încredere. Pre- președintele intervine încă o dată. Doamna Damato, vă rugăm frumos mai lent că nu se poate ține pasul. Deci există câteva limbi în care noi putem să ascultăm uh, și limba este diferită de italiană. Colegul Caputo a avut exact aceeași problemă. Vorbiți mult prea repede și trebuie să se și interpreteze în alte limbi. Și unele limbi preiau traducerea din alte limbi. Deci vă rugăm frumos o idee mai lent ca să înțelegem ce vreți să spuneți. De la Comisiune. Trebuie să fim vigilenți, spuneam. Și nu trebuie să subestimăm accesul la credite. IMM-urile și mai ales micro-întreprinderile cunosc dificultățile cu care se confruntă, dificultățile considerabile, fie că vorbim de obținerea unei linii de credit la o bancă, Uh, fie de riscul de a găsi soluții care sunt mai rele decât problema dacă recurg la inginerii financiare. Deci există dificultăți în politica de coeziune, există o suprareglementare, există uh, bariere puse în calea inovației. Și ce propunem noi? Un proces integrat care să se concentreze asupra unor sectoare specifice, construcțiile durabile, energia, vehiculele verzi, uh, Uh, grilele inteligente, deci trebuie să ținem cont și de specificitatea regională a fiecare regiuni, trebuie să ținem cont de economia circulară. Obiectivul nostru este acela un, al unei dezvoltări economice durabile, uh, fiind atenți în special la promovarea locurilor de muncă verzi. Trebuie să ne concentrăm asupra la reparării și întreținerii și uh, reciclării, precum și a posibilității de a avea compatibilitate și trebuie ca IMM-urile să fie ajutate mai mult. Știm cu toții că IMM-urile uh, se confruntă cu un preț foarte mare la energie, cel mai mare uh, preț din uh, Uniunea Europeană. Și având în vedere și criza migrației pe care o vedem acum, IMM-urile pot oferi soluții inovatoare pentru refugiații care vin pe piața muncii europene. IMM-urile Uniunii Europene trebuie să fie mai globale, și globale și locale în același timp. Asta este responsabilitatea tuturor. Mulțumesc foarte mult. Damato. Vă mulțumesc, doamnă Damato. În calitate de raportor, de asemenea pentru patru minute, are cuvântul Ramon Valcarcel Siso. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar Crețu, Știți că uh, unii dintre noi și unele dintre actele făcute de Comisia Europeană din acest mandat se referă la creșterea economică și la creșterea locurilor de muncă de calitate. Comisia uh, a pus în uh, mișcare o strategie de specializare inteligentă. Dar ce este această strategie de specializare inteligentă? Este vorba de aplicarea inovației, al dezvoltării tehnologice și a cercetării în realitatea economică și productivă a regiunilor în momentul în care s-au putut identifica punctele forte, dar și punctele slabe ale regiunii respective pentru că apoi se pornește de la programe operative și, pe de altă parte, regiunile sunt obligate să-și elaboreze strategii exante, pentru că dacă nu ar fi așa, ar fi absolut imposibil ca regiunile să aibă acces la fonduri. Mai mult decât atât, să spunem că aceste strategii au un caracter participativ marcat pentru că intervin cetățenii, întreprinderile, universitățile și, bineînțeles, administrația publică. Noi în Parlament uh, și cei din Comisia pentru Dezvoltare Regională am făcut un raport care, printre altele, dorește să, să îndemne Comisia să meargă pe calea acestei strategii. Raportul acesta este primul raport care se referă la această chestiune în această legislatură și în Parlamentul nostru. Să spunem de asemenea că elaborarea uh, acestui raport uh, s-a bazat pe propuneri făcute de la multe asociații specializate în acest sector și, de asemenea, s-a bucurat și de foarte mult consens între membrii Comisiei de Dezvoltare Regională. În momentul în care a fost prezentat uh, la vot, uh, am avut uh, un rezultat foarte bun, 33 de voturi în uh, favoare, doar 3 împotrivă, la nivelul comisiei, bineînțeles. Uh, raportul a fost îmbogățit de-a lungul unei serii importante de întâlniri și s-au făcut amendamente importante din punct de vedere al conținutului. E vorba de 20 de amendamente. Mă voi referi la conținutul acestui raport pentru că este necesar ca Uniunea Europeană să-și intensifice toate eforturile posibile pentru a ajunge la creșterea economică care trebuie să fie durabilă, inteligentă și integratoare. Aș dori de asemenea să subliniez importanța faptului că cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea fac parte constitutivă Uh, dintre prioritățile investițiilor pentru ca fondul de dezvoltare regională să le poată folosi ca baze de la care să plecăm pentru întărirea competitivității și pentru a putea duce la crearea de locuri de muncă de calitate. Astfel este necesar să se facă analize privind uh, capacitățile activelor și privind competențele fiecărei regiuni, astfel încât să existe din ce în ce mai multe posibilități pentru întreprinderi. Aș dori de asemenea să mai subliniez un lucru. Este important să avem o cooperare mai bună între autoritățile regionale și programele de cooperare transnaționale pentru a elimina duplicit, duplicarea unor programe. E nevoie să creăm un observator național care să garanteze indicatori mai solid și voi încheia punând o întrebare, profitând de prezența doamnei comisar. Care au fost problemele pe care le-a întâlnit această strategie, nu numai în ceea ce privește proiectarea, ci și punerea în aplicare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are acum cuvântul pentru 4 minute doamna Mihailova. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, днес представям... Mulțumesc foarte mult! Astăzi prezint raportul care a fost discutat și aprobat de Comisia de Politică Regională Regii în special cooperarea teritorială, ceea ce numim programul Interreg. Programul vorbește despre bunele experiențe, despre inovație, despre contribuția la programul Europa 2020, precum și simplificarea programelor teritoriale și recomandări pentru viitor. În acest context, voiam să menționez faptul că cooperarea transfrontalieră, transnațională, au contribuit la uh, criterii bune de-a lungul acestor ani, la transferul de know-how și la o mai bună luptă împotriva problemelor ecologice, inclusiv a problemelor precum uh, pierderea locurilor de muncă, de educație și așa mai departe. Raportul menționează de asemenea faptul că bugetul Interreg, care este undeva la 20 de miliarde de euro, nu reprezintă decât 2,8% din, politic, din bugetul politicii de coeziune și nu corespunde, din păcate, provocărilor cu care ne confruntăm. Trebuie să menționez de asemenea și faptul că acest program Interreg a fost votat destul de târziu și că trebuie ca statele membre să mobilizeze mijloacele necesare pentru a atinge toate obiectivele. Lansăm un apel către statele membre să creeze sisteme de supraveghere și de evaluare pentru a ști mai bine ce s-a creat în cadrul acestui program. Trebuie de asemenea să punem uh, în uh, această activitate Interreg în contextul actual al crizei migranților și a, al gestiunii regiunilor de frontieră. Raportul menționează de asemenea și uh, rolul important al Interreg pentru a îmbunătăți inovațiile uh, și pentru a crește sinergia între RIS și sistemul de inovație. Trebuie de asemenea să creăm mai multe capacități pentru a coopera în domeniul cercetării și dezvoltării și de asemenea mai multe sinergii pentru programul Orizont 2020. De asemenea, fondurile europene de investiții trebuie să vizeze mai mult impactul acestor investiții cu o viziune îndreptată spre mai multe inovații. Trebuie să uh, ne gândim la acest lucru ca la un, un instrument important și constant în același timp. Raportul menționează de asemenea și importanța grupurilor uh, europene de sinergie și de cooperare uh, și lansează un apel la țările membre să utilizeze din plin capacitățile și oportunitățile Interreg pentru a îmbunătăți mobilitatea transfrontalieră, inclusiv cadrul de reglementare. Trebuie să vedem de asemenea prioritățile și, dacă este posibil, să avem mai multă finanțare, în special în cadrul îmbunătățirii politicilor de integrare. Raportul subliniază că sunt multe oportunități în acest program Interreg care pot să stea la baza viitoarelor programe. Și acest lucru ar putea sta și la baza politicii de coeziune a viitorului. Mulțumesc! Thank you very much. Um, and as the final rapporteur in this first round... Vă mulțumesc! Ultima raportoare în această rundă de intervenție este doamna Mercedes Breso, 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi. Astăzi, prin aceste patru rapoarte, discutăm politica de coeziune, care este unul din puținele instrumente care Uh, pun la dispoziția cetățenilor uh, resurse de natură uh, teritorială și reprezintă una din puținele surse de investiții care se simt la nivel regional. Autoritățile locale sunt deosebit de importante pentru politica de coeziune, ele sunt foarte importante și pentru strate- strate- strategia macroregională dedicată alpilor. Această strategie permite statelor din această uh, regiune să investească împreună în proiecte care au o natură uh, uh, regională și care duc la un nou, o nouă formă de guvernare, de guvernare diseminată pe mai multe uh, niveluri. Rolul autorităților regionale trebuie să fie consolidat și în uh, raportul meu cer includerea acestor uh, autorități în uh, structurarea acestei strategii dacă ne dorim ca ea să ducă la rezultate complete. Știm cât de important este să evităm duplicarea măsurilor și să ajungem la crearea unei uh, adevărate plus valori. Este foarte important să um, urmăm să ne dorim atingerea unor obiective, unor obiective comune. Regiunea Alpilor este deosebit de importantă nu doar pentru zona de sud a Europei, ci pentru întreaga Uniune Europeană, mai ales din perspectiva obiectivelor de dezvoltare durabilă, uh, climatice, stabilite în strategia 2000, Europa 2020. Strategia dedicată Alpilor încearcă tocmai să atingă aceste obiective și ar trebui să dispună de noi instrumente economice pentru dezvoltarea economică, pentru crearea de locuri de muncă, nu doar în sectoarele tradiționale, cum ar fi uh, cel al uh, turismului, ci și în sectoarele considerate a fi inovatoare. Trebuie să reușim să creăm o legătură, o interconectivitate între zonele rurale, între zonele urbane și cele rurale, între uh, zonele de munte și cele uh, de vale, între coaste și zonele de coastă și hinterland. Însă pentru acest lucru ar trebui să creăm, să creăm o platformă de investiții uh, dedicată întregii zone ale Alpilor, o platformă care să permită și uh, sectorului privat să participe la aceste investiții împreună cu fondurile europene angajate, de exemplu, prin Fondul European de Investiții Strategice. Această regiune a Alpilor trebuie să fie mai bine conectată cu restul lumii. Uh, pentru că există în continuare destul de multe pete um, negre care nu sunt suficient de bine conectate cu restul lumii. Trebuie să sprijinim de asemenea crearea unor uh, noi întreprinderi um, care să fie pe picior de egalitate din punct de vedere al concurenței cu alte regiuni. Trebuie să sprijinim și mai mult uh, tinerii din această zonă și aș dori să vă aduc aminte că proiectele de mari de infrastructură sunt deosebit de, impo- de importante, însă ele nu trebuie să ignore um, localitățile de dimensiuni uh, mai mici. Nu este o soluție universală, însă ea funcționează foarte bine pentru această regiune. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul în numele Comisiei doamna Corina Crețu.

Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum mă aflu în situația uh, de a îi ruga pe următorii vorbitori să-și respecte uh, timpul de intervenție. Vorbesc reprezentanții diverselor uh, comisii. Pentru un minut, domnul Jérôme Lavrieu. Mulțumesc domnule președinte, doamnă comisar. Dați-mi voie să mulțumesc uh, raportoarei Mercedes Breso pentru strategia alpină și să subliniez calitatea acestui raport pentru că, de fapt, Comisia de Ocupare a Forței de uh, Muncă uh, este cea în care, uh, din care fac parte și regiunea Alpilor este o regiune în care se trăiește la altitudini foarte ridicate. Există o particularitate a regiunii alpine din acest punct de vedere și inclusiv din punct de vedere al ocupării forței de muncă. Strategia noastră trebuie să se concentreze concentreze pe uh, sectoarele strategice și uh, din acest punct de vedere trebuie să încurajăm uh, cercetarea și inclusiv întreprinderile. Trebuie să existe o pluriformare profesională și din acest punct de vedere piața muncii trebuie să se adapteze. Trebuie să găsim răspunsuri specifice la provocările specifice din regiunea alpină. În încheiere vreau să subliniez că libera circulație a persoanelor este o premisă pentru a atinge obiectivele economice, sociale și de mediu înconjurător, inclusiv pentru lucrătorii transfrontalieri. Mulțumesc următoarea intervenție pentru un minut. Doamna Briano. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Tematicile de medii sunt uh, transversale și includ multe discipline și cred că asta este principiul pe care se bazează avizul ENVI. Turismul, agricultura, uh, creșterea animalelor, economia circulară și așa mai departe, toate se îmbină. Macroregiunile trebuie să acorde atenție deosebită zonelor montane, dar și zonelor urbane, cu, îmbinând uh, dezvoltarea zonelor urbane cu păstrarea și dezvoltarea zonelor rurale de la munte. Schimbările climatice au efecte negative asupra zonelor alpine, pentru că, din păcate, astăzi asistăm la topirea ghețarilor, ceea ce duce la masive um, deversări de pământ și alte probleme de mediu. În aceste condiții, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate pentru a se putea adapta realităților cu care se confruntă oamenii în teren. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că a preluat multe din temele pe care le-am sugerat noi în tema Envy. Mulțumesc, îmi cer scuze, ar fi trebuit să spun că vorbiți în numele Comisiei Envi. Acum, în numele Comisiei pentru Transport și Turism, doamna Daniela Dăiuto, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru Transport, îmi exprim dezamăgirea vis-a-vis -vis de metoda adoptată de doamna raportor în versiunea finală, dar și vis-a-vis -vis de recomandările pre- prezentate de celelalte comisii care nu se regăsesc în textul final. Doamna raportor a decis să nu includă în raport niciunul din elementele adoptate în celelalte comisii și a dorit să reformuleze absolut tot uh, în manieră autonomă. Cred că toți dintre noi uh, facem uh, muncă parlamentară și trebuie apreciat acest lucru. De aceea trebuie să atrag atenția asupra amendamentelor care vor fi votate mâine și care conțin și recomandări din diversele avize care nu au fost luate în considerare de doamna raportor. În aceste amendamente am propus de pildă necesitatea de a garanta accesul cetățenilor la documentele care uh, <clears throat> vizează finanțarea lucrărilor publice. De asemenea, trebuie să se garanteze accesul la aceste acte. De asemenea, am sugerat să nu se mai uh, financeze alte infrastructuri de transport atâta timp cât cele existente încă nu sunt folosite pe deplin. Comisia pentru Transport a solicit de asemenea să nu se mai financeze infrastructuri de transport care duc la un risc disproporționat pentru mediu sau pentru sănătatea publică. Cum să nu ne gândim așadar la Torilione, o lucrare care a fost respinsă de populația locală, dar care, de a cărei părere însă nu s-a ținut cont în decizia finală. De aceea trebuie respectată voința cetățenilor și în astfel de cazuri și nu trebuie să creăm lucrări inutile care până la urmă nu fac decât să dăuneze mediului, să promoveze corupția. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, un minut, doamna Ulrike Müller. Mulțumesc, domnule președinte. Agricultura este baza pentru o regiune alpină uh, viabilă, așa cum uh, știm acest lucru din experiența multor țări. Agricultura uh, poate să ducă la transpunerea în practică a strategiei Uniunii Europene pentru zona alpină. Doar în felul acesta uh, putem să stimulăm uh, și să promovăm mediul înconjurător, să uh, protejăm speciile, să creăm familiilor din aceste regiuni șanse de viață pentru ca ele să nu părăsească această regiune. Trebuie să protejăm din acest punct de vedere gospodăriile țărănești, strategiile alpine trebuie să țină seama de specificul regiunilor. Doar în felul acesta putem stimula uh, toate meseriile practicate în această regiune, turismul, agricultura. Mulțumesc tuturor colegilor pentru că împreună am reușit să uh, atingem elementele esențiale pentru dezvoltarea continuă a spațiului alpin. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și din partea PPE vorbește pentru un minut și jumătate domnul Cristof Hetman. Bardzo pani przewodniczący, pani komisarz. Ja chciałbym bardzo serdecznie Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc în mod special doamnei Mihailova pentru faptul că a atras atenția asupra cooperării teritoriale. Acest fenomen este, în opinia mea, quintesența Uniunii Europene, iar istoricul cooperării teritoriale este o poveste de succes pentru toți cei care militează pentru acțiune comună transfrontalieră. Dar de asemenea este un uh, succes și pentru beneficiarii care au putut astfel să materializeze proiectele lor. Reprezintă de asemenea o dovadă a faptului că este important că să acționăm uh, în zonele de graniță ale Uniunii Europene, dar nu numai, și împreună cu statele terțe cu care ne învecinăm. zonele uh, de frontieră deseori sunt uh, periferice și de aceea trebuie să le acordăm o atenție deosebită. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că și după 2020 cooperarea teritorială europeană să fie dotată cu mijloacele financiare necesare pentru a maximiza eficiența acestor programe. Avem însă nevoie și de flexibilitate la aplicare

Mulțumesc. În numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, două minute, domnul Tomașic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a Uniunii Europene, deci dacă e să întărim competitivitatea noastră, e ceva deosebit de important pentru creștere și pentru a relansa ocuparea. Și Știm că trebuie să fim pentru creștere și pentru competitivitate. Fără acesta ar fi absolut imposibil pentru ca să intervină creșterea cu adevărat economică. Pentru că există în continuare prea multe taxe, prea multe povere administrative, orice reglementare a acestei piețe dorită de anumiți colegi din acest Parlament pot duce la o sporire a impozitelor. Însă aceste impozite sporite vin și uh, contribuie la finanțele publice Însă IMM-urile vor avea mai multe șanse și vor fi mai competitive dacă noi vom interveni mai puțin în munca lor și dacă le vom uh, permite să-și desfășoare activitatea fără prea multe poveri administrative. Și în acest sens susținem programul REFIT, care a fost uh, unul foarte bun pentru că a înlăturat foarte multe bariere uh, și obstacole din piața unică. Regulamentul european care a fost adăugat uh, regulamentelor și legislațiilor care există la nivel național au dus la o capacitate de absorpție sporită a anumitor întreprinderi. Însă nu trebuie să uităm că IMM-urile, mai ales din țările membre noi, au o, un anumit prag, o anumită capacitate și de aceea toate aceste reguli și proceduri trebuie să fie armonizate în așa fel încât să fie în beneficiul tuturor destinatarilor uh, pentru care aceste fonduri au fost inițial create și trebuie să oferim această șansă și celor care sunt mai puțin dezvoltate. Mulțumesc! Mulțumesc din partea liberalilor pentru 1 un minut și jumătate Petra Austrevicius. Stimați colegi, IMM-urile au fost întotdeauna pentru noi liberale un element cheie pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă și pentru dezvoltare. În Uniunea Europeană, Uniunea Europeană avem 50 de milioane de IMM-uri, care reprezintă aproape 90% din activitatea economică și reprezintă două treimi din locurile de muncă din sectorul privat. Uitați-vă la aceste cifre și înțelegeți foarte bine că ne putem aștepta ca autoritățile europene să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a simplifica regulile, să uh, introducă sinergie între diferite fonduri, să ducă la o diversificare a resurselor de finanțare pentru IMM-uri și la o mai bună coordonare. În același timp, neajunsurile care există trebuie să fie uh, rezolvate în așa fel încât practica de zi cu zi de accesarea fondurilor uh, structurale să fie ușurată. E clar că viața IMM-urilor nu este una simplă și există în continuare critici față de felul în care gestionăm aceste fonduri. Dar cu toții știm că acesta un, un rol deosebit de important pentru creștere, pentru dezvoltare și fondurile au avut și vor avea întotdeauna o importanță deosebită pentru multe state membre. De aceea, singura cale pentru a, a elibera, pentru a libera aceste noi surse de finanțare este să avem o, o gestionare eficientă a resurselor publice, lucru care va avea un impact deosebit și o valoare adăugată reală. Fondurile de coeziune sunt elemente pozitive în mod concret. Uh, în continuare, trebuie să facem eforturi, mai ales în domeniul inovației. Next speaker on behalf of the... Mulțumesc. Și următorul vorbitor, în numele GUE, Martina Michels. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimate colegi, stimați colegi. Rapoartele la care ne referim cuprind probleme importante ale politicii regionale, dar acum trebuie să le transpunem în practică. Asta se referă la probleme de simplificare a administrației regionale pentru IMM-uri, pentru proiectele mai mici, pentru colaborarea mai strânsă, dar și transfrontalieră pe anumite teme. Este nevoie de o mai mare apropiere față de cetățeani. De importanță deosebită ar fi să încetăm politica de economii, pentru că ea constituie o amenințare pentru politica de coeziune și de investiții publice. Este absurd să ameninți că vei îngheța uh, fondurile structurale uh, dacă uh, țări ca Portugalia și Spania oricum se află într-o situație dificilă. Trebuie să ne gândim că s-au operat deja reduceri pentru bugetul din 2017 în ce privește politica de coeziune și asta creează un pericol pentru încercările de um, a ne adapta la um, condiții de viață unitare în Europa. Este nevoie de un pilon uh, social, uh, solidar, uh, care să se bazeze politica de coeziune și din acest punct de vedere nu avem voie să reducem fondurile. Mulțumesc foarte mult, doamna Michelț. Din partea verzilor, Michel Revazi, pentru un minut și jumătate. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Acest raport, în mod normal, ar trebui să promoveze dezvoltarea durabilă în regiunea alpină și nu are suficientă ambiție în ceea ce privește transportul, ecologia și dezvoltarea energiilor regenerabile. Și vom fi inflexibili în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură Lyon-Torino, mai ales dacă uh, amendamentele noastre nu sunt uh, votate, atunci vom refuza acest raport. Vom cere să nu mai fie posibil să se lanseze un astfel de proiect de infrastructură dacă există deja o infrastructură subexploatată și de fapt e și cazul pentru uh, linia Lyon-Torino am aflat din partea Curtei de Conturi, prin intermediul președintelui uh, Societății de Căi Ferate din Franța, faptul că această nouă infrastructură este pur și simplu o cheltuială inutilă totală, pentru că costă de șase ori mai scump decât o altă linie uh, asemănătoare. Uh, Perpignan-Figueras, care a costat 25 de milioane pe kilometru. Ori aici ar costa 200 de milioane pe kilometru. Și ce putem spune? Perpignan-Figueras este o, o, o infrastructură falimentară și constatăm că prevederile în ceea ce privește numărul de călători au fost supraevaluate. În fond, la urma urmei, contribuabilii sunt cei care au plătit nota, factura. Și uh, Franța, Spania, au uh, contribuit cu 50% din buget. Deci pentru a avea o gestiune corectă a fondurilor publice, evident ne dorim un raport care să ducă la eliminarea traficului uh, camioanelor din această regiune, dar pentru aceasta e nevoie de o soluție mult mai simplă, care să fie simplă de pus în aplicare și care să permită utilizarea infrastructurilor deja existente. Now for one minute. Mulțumesc, doamnă Rivazi. Acum în numele grupului FDD, un minut și jumătate, doamna Julia Reed. Bună seara, domnule președinte! Politica de coeziune este deseori o modalitate de a arunca cu banii contribuabilului după alți bani aruncați. Într-o piață internă, piețele trebuie să lucrează și să vină cu produse de calitate competitivă, și lucrătorii să vină bine plătiți. Dumneavoastră puneți piața în centru, dar doar ca vehicul pentru a furniza bunăstarea și nu ca uh, mijloc ideologic de sine statător. De aceea, politicienii au o misiune dificilă și trebuie să recunoaștem că toate cartelurile și oligar- hierarhii și monopolurile private și controle de stat sunt de fapt doar colonialism la adresa banilor contribuabilului. De aceea avem nevoie de o competiție adevărată care să nu fie manipulată. Pe piață au loc mulți jucători și acest lucru ar presupune ca niciunul să poată deveni dominant, ceea ce nu înseamnă doar monopolurile, ci și un număr mai mic de participanți care operează ca și carteluri. Ca de obicei, Uniunea Europeană pleacă de la bune intenții, dar neînțelegând uh, natura lucrurilor, probabil nu va face decât să înrăutățească situația. De aceea țara mea a votat să uh, plece din Uniune. Mulțumesc. Urmează acum următorul vorbitor din partea grupului ENF, Olaf Stugăr. Ja, voorzitter, goedenavond en bedankt. Bună seara, domnule președinte. În ultima săptămână, Curtea Europeană de Conturi a publicat un raport privind Republica Moldova aici 87 uh, de milioane de euro în ultimii ani uh, s-au evaporat. Cum e posibil? Pentru că este uh, uh, un uh, raport anual care întotdeauna înregistrează uh, note foarte proaste în ce privește corupția. De ce uh, mai uh, finanțăm atunci uh, demersurile unei asemenea țări, pentru că este vorba, de fapt, despre banii contribuabililor. În fiecare an uh, uh, ni se povestește că um, se folosesc tot felul de trucuri pentru ca banii contribuabililor să dispară. Când vom înceta aceste practici? Mulțumesc! Eh, din partea neafiliaților, eh, pentru un minut și jumătate, vorbește Lampros Funtulis. Η αποκαλούμενη οικονομική συνοχή εντός Mulțumesc, domnule președinte. Coeziunea economică, așa zisă, coeziunea economică nu există decât pe culoarele instituțiilor europene. Uh, și chiar și asta mai rămâne de dezbătut. E un punct foarte important care trebuia să fie susținut pentru a relansa inovația, pentru a relansa activitatea IMM-urilor, pentru că doar datorită lor, acestor întreprinderi, avem nivelul de viață pe care îl avem în momentul de față, care în ciuda disparităților care există între diferite țări, este oricum mult mai bun decât nivelul de trai din țările în curs de dezvoltare. Și n-am vrea să avem uh, o strategie care să Uh, nu fie în măsură să relanseze ocuparea. Uh, politicile europene au dus la o reducere a nivelului de trai, mai ales în țările din Sud, cu un șomaj ridicat și cu salarii foarte mici. Noile reguli reprezintă o catastrofă pentru IMM-uri și orientarea generală este greșită pentru că veți da subvenții pe baza unor criterii care n-au niciun fel de legătură cu realitatea și cu povara administrativă uh, pe care aceste IMM-uri trebuie să le suporte și ar fi bine să avem niște coeficienți uniformi în materie de fiscalitate. Trebuie să eliminăm subvențiile în așa fel încât să permitem o sporire a salariilor și vă rog să mă credeți. Doar așa întreprinderile vor avea uh, o gură de aer proaspete și, proaspăt și vor reuși să relanseze activitatea. Iar Uniunea Europeană ar trebui să fie atentă și să facă investiții sănătoase în slujba bunăstării lucrătorilor și nu să servească doar interesele capitalismului. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la ceilalți vorbitori. Pentru început, doamna Schmidt. Stimată doamnă comisar, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, pentru început aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor Bresu pentru cooperarea uh, pe care am avut-o pe marginea raportului cu privire la strategia pentru zona alpilor. Dacă îmi permiteți, mă voi referi și eu la câteva puncte specifice aici. Toți cei care s-au ocupat de acest raport uh, știu că este vorba de 80 de milioane de oameni din 7 state și 48 de regiuni aici. La un raport cu o asemenea învergură, cred că uh, într-un astfel de raport nu-și găsesc uh, locul fanteziile unor activiști de mediu, pentru că trebuie să lucrăm în beneficiul tuturor locuitorilor. Dacă Sigur că păstrarea zonelor alpine este o prioritate, dar locuitorii de acolo se pot bucura de frumusețea naturală, dar dacă nu găsesc locurile de muncă necesare, atunci trebuie să plece și atunci prețul care se plătește pentru menținerea naturii intacte este prea ridicat. Trebuie ca acestor oameni să le permitem să rămână în patria lor și acest lucru nu se poate face decât cu investiții. Uh, investiții în turism, în extinderea internetului pentru un uh, sector alpin puternic în care și pe viitor oamenii să poată trăi și să muncească. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, doamna Liliana Rodriguez. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut pe doamna Mihailova pentru acest raport referitor la cooperarea teritorială. Transferul de cunoștințe, crearea de noi parteneriate, o nouă formă de gestiune a riscurilor. Pe aceste puncte am reușit să ajungem la un acord. Noi ne-am confruntat cu o adevărată catastrofă naturală în insulele Madeira, un adevărat parc național care a pur și simplu a ars. Și am văzut uh, mii de persoane care și-au uh, pierdut casele, care au trebuit să fie strămutate, chiar am avut și trei decese. 3% din teritoriu pur și simplu a ars și capitala Funcial uh, a avut de suferit uh, mai multe milioane de euro ca și prejudiciu, ca și pagube. E clar că situația a fost una deosebit de complicată și vrem să mulțumim tuturor țărilor care ne-au trimis uh, o mână de ajutor. Italia, Spania, uh, Rusia. Și adoptând acest raport, e clar că trebuie să avem mai multă atenție acordată regiunilor, cele, acelor regiuni care trebuie să beneficieze de fondurile structurale. Noi trebuie să înțelegem care este situația lor reală. Uitați-vă la Portugalia aceste fonduri nu vor ajunge până la urmă în Portugalia. Mulțumesc. Seana Giotto. Pentru două minute, Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu intervin cu mare plăcere pentru că raportul cu privire la strategia alpină este, o excelent, este un excelent raport și aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor Bresu și care ține cont de două elemente principale, de faptul că este vorba de o macro-regiune de 80 de milioane de cetățeni, um, zona de nord a Italiei cu industrie dezvoltată, zona um, din sudul munților, care de asemenea este dezvoltată și în mijlocul lor această fenomenală zonă alpină. Însă trebuie să ținem cont de toate infrastructurile active care la nord și la sud de Alpi produc uh, bogăție, bunăstare și de asemenea trebuie să ave, avem grijă uh, totuși ca aceste structuri atunci când traversează anumite zone mai sensibile devin factori de perturbare. Zona alpină este mai greu de dezvoltat, dar este mai dificil dar e la fel de importantă, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că uh, pe viitor aceste zone nu vor fi depopulate și de aceea trebuie să investim acolo pentru crearea locurilor de muncă. De aceea avem nevoie de o strategie care să poată să aducă venituri suplimentare pentru aceste zone care au fost depopulate, nu pentru că oamenilor nu le-ar place să trăiască acolo, pentru că își iubesc regiunea, ci pentru că au fost nevoiți să o facă din când în când vorbesc de infiltrări uh, criminale uh, și în acest sens. Dar cred că trebuie să vorbim de dezvoltare, dar în condițiile în care trebuie să existe și controlul necesar asupra acțiunilor de dezvoltare care se întreprind. Mulțumesc. Urmează Matthijs van Miltenburg, uh, un minut și jumătate. Bine? Mulțumesc, domnule președinte. Investițiile sunt baza pentru cre- creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă și de aceea Uniunea Europeană investește în cercetare, în dezvoltare. În felul acesta investim în viitor dar investițiile în domeniul inovației nu duc uh, automat la crearea de locuri de muncă. Pentru asta trebuie să colaboreze întreprinderile cu universitățile și cu uh, administrația. Și în ce privește strategia pentru uh, inovarea inteligentă, despre asta este vorbă. Proiectele sunt frumoase, dar uh, sunt perfectibile. Trebuie să ne gândim că regiunile nu seamănă între ele și Cred că trebuie să uh, nu încercăm să copiem uh, modele străine, ci să vedem care sunt posibilitățile la fața locului și să dezvoltăm strategii specifice. Trebuie să valorificăm uh, potențialul fiecarei regiuni. În ce privește specializarea inteligentă, Aici eh, putem să dăm un impuls pentru creșterea economică a regiunilor, dar eh, Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu autoritățile naționale, regionale, locale, și iar ele trebuie să dispună de suficientă libertate și, pe de altă parte, și de mijloacele financiare necesare pentru a investi în această eh, inteligență Mulțumesc foarte mult, Curțio Malteze, pentru un minut și jumătate. Stiamo sprecando 26... Mulțumesc. Risipim 27 de miliarde pentru a construi legătura dintre Tor- Torino și Milano și Lyon în locul dezvoltării infrastructurilor existente. În Italia s-au construit uh, miliarde cu construirea unui dig care avea menirea să protejeze Veneția, dar nu o face și n-a fost decât în folosul uh, celor corupți. S-au găsit, în schimb, doar 509 de euro pentru a ajuta pe cei care au uh, suferit pierderi în uh, recentul cutremur din Italia. Regiunile alpine, în schimb, se depopulează, efectele de mediu sunt clare, există alunecări de pământ din ce în ce mai masive. Politicienii promit că fac ceva, dar nu o fac și totul va continua atâta timp cât nu oprim această politică nenorocită a lucrărilor inutile cetățenii trebuie, în primul rând, să decidă ce lucrări să se facă în zona lor și să nu se mai îndrepte cursuri de apă în mod inutil, care duc la astfel de fenomene. De asemenea, izvoarele de apă și sursele de apă trebuie să rămână în uh, proprietate publică. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Malteze. Ernest Maragal, acum un minut și jumătate. Apoiaremos el informe în risc. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să salut rapoartele care au fost redactate până în prezent, însă aș vrea să mă refer și la uh, schimbările ce vor interveni odată ce vom avea modificare la jumătate de mandat. Avem nevoie de o mai bună definire a acestor programe, avem nevoie de o mai bună colaborare între comisie și regiuni, avem nevoie de o atenție sporită pentru regiunile reduse, pentru zonele rurale, pentru a defini întotdeauna o, o o situație cât mai bună pentru IMM-uri. De asemenea, atenție la diferitele riscuri care există pentru ca fondurile să nu fie preluate în anumite state membre pentru a uh, uh spori uh, anumite taxe și impozite. În al patrulea rând, avem nevoie de o abordare sectorială. Trebuie să Colaborăm în acest sens cu reprezentanții diferitelor sectoare și trebuie să vedem în ce fel aceste programe regionale se pot integra într-o strategie europeană. Trebuie să ținem seama și de schimbările climatice și obiectivele noastre în domeniu. Apoi, nu trebuie să pierdem din vedere nici solidaritatea și, de asemenea, evident, și inovația și cercetarea, pentru că există țări și regiuni care sunt mai avansate și care trebuie să poată dezvolta în continuare astfel de proiecte. E nevoie de un schimb de experiență între diferitele regiuni, mai ales în materie energetică. Și în al șaselea rând, trebuie să vedem care vor putea fi eventuale alte surse de finanțare, pentru că avem nevoie de competitivitate, însă competitivitatea nu trebuie să devină criteriul unic și trebuie să avem o adevărată politică publică europeană tocmai pentru a reduce dezechilibrele care există în diferitele regiuni. Mulțumesc! Eine Minute jetzt für die Kollegin. Un minut acum pentru Beatrix von Storch. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim astăzi despre politica de coeziune Asta înseamnă că Uniunea Europeană dorește prin subvenții să mai uh, aplaneze din uh, diferențele de dezvoltare din Uniunea Europeană și au fost uh, deja folosite fonduri uriașe. 350 de miliarde de euro ar urma să fie suplimentați prin, până în anul 2020. Eu cred că Uniunea Europeană promite ca IMM-urile să poată fi stimulate cu 140 de miliarde de euro, dar eu cred că IMM-urile de fapt trebuie să uh, sunt cele care câștigă acești bani și practic li se iau dintr-un buzunar pentru ca după aceea să li se ofere pentru celălalt buzunar. Eu cred că această politică trebuie să fie stopată. IMM-urile, tocmai IMM-urile, Uh, trebuie să fie scutite de uh, tot felul de poveri birocratice inutile. Mulțumesc. Pentru un minut, Mirei Dornano. Mulțumesc, domnule președinte ca și uh, un politic din sud-estul Franței, țin foarte mult de acest al doilea mare bazin de biodiversitate, cum e regiunea alpină în Europa. De 25 de ani de zile apăr calitatea vieții și a nivelului de trai a populațiilor de acolo, apăr uh, Uh, mediul înconjurător și n-am ezitat să denunț în acest sens și proiectul care este în curs și anume uh, Torino-Lyon. Uh, Chiar dacă Uniunea Europeană finanțează acest proiect, strategia alpină are totuși un merit și anume să apere o gestiune durabilă și care să respecte ecosistemele și să apere o cooperare transfrontalieră în gestiunea riscurilor hidrogeologice și climatice. Dar totuși, menținerea anumitor culturi, anumitor uh, metode de creștere a animalelor, consumul de produse locale, acestea sunt elemente prioritare. Cu acestea fiind spuse, Uniunea Europeană trebuie să respecte rolul colectivităților locale și uh, să respecte uh, diferitele uh, sisteme de cooperare internațională, cum e Convenția Alpină, care reunește și Elveția, spre exemplu, care nu face parte din Uniunea Europeană. Și în, în același timp, noi trebuie să fim atenți la diferitele strategii de integrare macro-regională din Uniunea Europeană, dacă vrem să uh, nu subminăm cadrul național și local de acțiune. Mulțumesc! Urmează Joachim Zeller, un minut și jumătate. Mulțumesc! Dezbaterea de astăzi pe marginea a patru rapoarte pe tema politicii de coeziune arată cât de diversificat este acest element central al politicii europene atunci când măsurile din uh, politica uh, fondurilor structurale și de investiții sunt uh, țintite în beneficiul cetățenilor. Aș dori să-mi refer acum la cooperarea teritorială. Unul din principiile Uniunii Europene este libera circulație. Oamenii nu mai se confruntă cu elementul fizic a granițelor și este bine așa, pot conlucra împreună și în special în zonele de frontieră care deseori nu sunt regiunile cele mai dezvoltate dintr-un stat membru, acest lucru poate fi un avantaj. Uniunea Europeană susține acest lucru de 25 de ani cu programul Interreg, însă cooperarea teritorială europeană merge chiar mai departe. Există un regulament propriu, mijloace diferente și iată că avem un instrument la dispoziție prin intermediul căruia se poate colabora și interinstituțional și transfrontalier. Din păcate, trebuie să constatăm că deseori, de la nivelul capitalelor, din uh, motive de egoism național, activitatea în aceste zone de graniță este blocată și propriile sisteme juridice nu sunt încă armonizate cu cele ale statelor vecine și de aceea cooperarea teritorială are nevoie și de impulsuri noi și sperăm că și cu ocazia următorului raport vom avea ocazia să discutăm aceste lucruri. Mulțumesc, domnul Derek Vaughan, un minut și jumătate. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor și mulțumesc și doamnei comisar pentru contribuții. Salut uh, rapoartele pe care le discutăm în această seară și doresc să mă concentrez pe raportul privind uh, cercetare, inovație și uh, competitivitatea IMM-urilor. Știm că punem la dispoziție fonduri pentru infrastructură, pentru pregătirea forței de muncă, dar trebuie să nu neglijăm cercetarea cercetarea și uh, inovația, pentru că uh, și fondurile structurale și fondurile pentru orizontul 2020 pot fi valorificate în acest sens. trebuie să încercăm însă ca accesarea acestor fonduri să fie facilitată. E nevoie de simplificări uh, și de uh, pentru ca aceste două fonduri să poată fi îmbinate mai ușor. IMM-urile trebuie să poată să acceseze mai ușor fondurile structurale și ne gândim că în regiunile noastre există multe IMM-uri care beneficiază de fonduri structurale pentru investiții de capital, dar cred că putem face mai mult pentru ele. Este nevoie de o simplificare a reglementărilor și în încheiere aș vrea să spun că Înțeleg uh, că există multe critici la adresa politicii de coeziune. Chiar și în această seară au fost formulate critici, dar uh, cred că uh, trebuie să ne gândim că politica de coeziune a fost o poveste de succes. A creat locuri de muncă în multe din regiunile europene. Să tratăm lucrurile mai pozitiv. Mulțumesc. Pentru un minut, următorul vorbitor, Arne Ghireche. Arne. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. În actuala dezbatere cu privire la politica de coeziune discutăm și viitoarea strategie pentru zona Alpilor. Două elemente sunt importante pentru mine aici, demografia și um, asistența la naștere. Um, cea de-a treia cel de a treilea pilon însă trebuie să fie Uh, demografia, pentru că avem nevoie de uh, menținerea populației. Însă iată că asistența la naștere este un element extrem de dificil în zonele alpine, pentru că uh, există prea puține moașe sau ginecologi în diferitele localități aș vrea să le mi-arăt recunoștința vis-a-vis -vis de acei oameni și acei medici care s-au implicat pentru menținerea acestor profesii uh, și să luptăm pentru sănătatea mamelor noastre. Mulțumesc. Vielen Dank, Herr Präsident. Poštovana gospođo povjerenice. Domnul Iavkovčić. Kolegice i kolege. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. E clar că subiectele sunt deosebit de interesante pe ordinea noastră de zi de astăzi. Și discutăm despre politicile de coeziune, însă dați-mi voie să subliniez faptul că doamna Mihailova a prezentat un raport deosebit de interesant. Competitivitatea IMM-urilor este un element foarte important, chiar crucial pentru noi ca și liberali dar nu numai, ci pentru întregul Parlament. Ca și membru pentru comitetul care se ocupă de strategia Mării Adriatice, aș dori să subliniez o problemă globală, care este comună de altfel tuturor acestor strategii. Avem un fel de trio istoric al nuului. Nu pentru noi strategii, nu pentru noi fonduri și nu pentru noi regulamente. Macroregiunile, ă, cum ar fi Marea Baltică, da, ă, Dunărea, regiunea Mării Adriatice, au fost stabilite, însă aceste, acest trio al nuului trebuie să fie modificat și trebuie să permitem acestor trei regiuni să se dezvolte. Mulțumesc, Dimitrios Papadimulis, pentru un minut urmează. Domnule președinte, doamnă comisar Crețu, ultimii ani, vreau să vă spun întâi bună seara, ultimii ani uh, au uh, scos la iveală inegalitățile enorme există nedreptate socială, ceea ce este foarte periculos pentru politica de coeziune. Mulți cetățeni um, nu își mai pun speranțele în Uniunea Europeană, mai ales în sudul uh, continentului. Tocmai de aceea politica de coeziune trebuie să fie consolidată, nici de cum șubrezită. Trebuie să schimbăm criteriile pentru ca banii din uh, politica de coeziune să fie suficienți, bugetul să fie majorat și banii să ajungă acolo unde inegalitățile sociale sunt uh, cele mai pregnante, unde există sărăcie uh, pregnantă. În țara mea, în Grecia, în uh, uh, ultimele săptămâni am suferit în urma unor catastrofe naturale, inundații care au răpit vieți omenești. Președintele, pentru un minut, Mario Borghezio. Din noi de la... Acest raport cu privire la strategia pentru zona Alpilor, care este dorită de țara mea, dar și de alte regiuni, iată că dă în sfârșit un răspuns puternic și care este plin de promisiuni în favoarea acestor populații alpine extraordinare care sunt legate de teritoriul lor și de natura de acolo și de cultura lor și care așteaptă acum să vadă mâna solidară a Europei, care până acum nu s-a prea văzut, care să vină în uh, sprijinul necesităților lor și în sprijinul biodiversității și a mediului. Dar există un mare semn de întrebare. Și trebuie să-și pună întrebarea aceasta toată lumea. Susținerea politică a statelor membre, de pildă a uh, țării mele, unde avem uh, guvernul Renzi, care propune o reformă constituțională care anulează competențele regiunilor. Și apoi uh, se vorbește de drepturile și competențele entităților locale. Vorbește acum, timp de un minut și jumătate, domnul Bogovici. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi felicit pe raportor. Doamnă comisar, există politici de coeziune care ne vor permite să punem capăt discrepanțelor de dezvoltare în diferite regiuni, în diferite țări. Scopul este să obținem o dezvoltare a acestora și să apropiem regiunile din Europa între ele. E clar că aș vrea să mă refer acum la raportul pentru uh, specializare inteligentă. Trebuie să stabilim o cooperare eficientă între știință și inovație și cercetare. E clar că tehnologia, uh, dacă e să comparăm cu alte regiuni ale lumii sau chiar și în Europa, uneori rămâne în urmă în anumite regiuni. E clar că e o muncă pe care trebuie să o facem și acest lucru se poate face prin intermediul fondurilor de coeziune pe viitor. Și în acest sens, strategia europeană pentru uh, regiunea alpină este una importantă și, doamnă comisar, dacă vă amintiți, am mers împreună la anumite întâlniri, la anumite ședințe. E clar că trebuie să ne întâlnim cu oamenii din aceste regiuni minunate, să menținem legătura cu ei, să putem uh, păstra viața, diversitatea și activitățile economice și peisajul în aceste regiuni prin asistența noastră. Bogovici, jetzt spricht ebenfalls. Mulțumesc, domnule Bogovici, pentru un minut. Casmolcova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la activitatea IMM-urilor, pentru că eu cred că prin sporirea competitivității activității IMM-urilor putem să ajungem la rezultate bune, iar amendamentele mele în acest sens au fost înaintate. IMM-urile creează locuri de muncă în Uniunea Europeană, chiar și în uh, regiunile uh, ultraperiferice sau în uh, cele mai mici comunități, în sate. De aceea, ă, statele membre trebuie să creeze IMM-urilor aceleași condiții de a activa pe piață ca și marilor întreprinderi. Trebuie să ă, beneficieze de un tratament fiscal ă, egal ar fi decisiv să le tratăm așa, pentru că în felul acesta am putea stimula crearea locurilor de muncă. Găsesc de asemenea că este important ca legislația adoptată de noi să fie transpusă în practică în mod corespunzător, dar asta înseamnă și ca plățile să poată fi făcute în termen de 30 de zile, ceea ce acum IMM-urile nu își pot permite. Din păcate, Complicațiile birocratice înseamnă uh, o povară uriașă pentru IMM-uri. Și Uniunea Europeană și statele membre, din acest punct de vedere, trebuie să își îmbunătățească legislația. Mulțumesc raportorilor pentru activitatea lor. Președintele, îi dau cuvântul acum pentru un minut domnului Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Este salutar faptul că zona Alpilor urmează să fie întărită din punct de vedere economic și potențialul economic al căi ferate este recunoscut, dar uh, pentru astfel de proiecte de infrastructură și protecția uh, mediului trebuie să aibă un rol. Și uh, aici mă refer atât la floră cât și la faună. Pentru aceste strategii este important ca peisajul cultural alpin să fie în centrul preocupărilor și la uh, aplicarea oricăror uh, lucrări uh, să se țină cont și de aceste aspecte. Lucrătorii noștri forestieri și fermierii noștri știu acest lucru și ei n-au nevoie de produse inutile. Trebuie să ținem cont de acest lucru în uh, strategia noastră. Mulțumesc, domnul Dorfman, un minut și jumătate acum. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunea alpină este un sistem uh, complex, uh, străbătut de granițe politice, dar și o regiune importantă din punct de vedere turistic, pentru că 100 de milioane de turiști vin anual în regiunea alpină. În această regiune există regiuni foarte dezvoltate și în imediată apropiere regiuni subdezvoltate. Tocmai de aceea trebuie să avem o strategie comună, inclusiv o strategie în domeniul transporturilor și un transfer dinspre șosea, spre calea ferată, este o gândire bună eu uh, sunt de acord și din acest punct de vedere am înaintat și unele amendamente. Este și vorba și despre un spațiu cultural important, nu doar un spațiu economic important. Și s-a spus că uh, acum uh, dorim să readucem în regiunea alpină specii din fauna dispărută recent. Eu cred că și din acest punct de vedere trebuie să acționăm, dar să uh, nu uh, provocăm dezechilibre uh, merită să ne gândim dacă în toate regiunile este nevoie de readucerea urșilor și lupilor în spațiul alpin. Mulțumesc, Michela Ciufrida, pentru un minut și jumătate. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisară, în primul rând, aș dori să profit uh, de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru sensibilitatea de care ați dat dovadă uh, atunci când v-ați uh, referit la cutremurul care a avut loc în Italia și vis-a-vis -vis de fondurile care trebuie alocate pentru această zonă atât de lovită. Politica de coeziune însă trebuie să creeze dezvoltare însă nu, în, nu trebuie privite ca o rupte de zona industrială. IMM-urile, sigur, că reprezintă principalul motor economic, în special în această zonă a Italiei și lor trebuie să li se adreseze politica de coeziune. Însă fondurile structurale încă nu sunt la dispoziția acestora pentru că trebuie depășite obstacole importante. primul rând, birocrația, dar și accesul la creditare. Așa cum se specifică în raport, IMM-urile se lovesc în continuare cu multe obstacole datorită sistemului de programare în toate etapele acestuia. Și accesul la creditare reprezintă un element fundamental și în special atunci când vorbim de noile instrumente financiare care permită băncilor să folosească aceste elemente cu care să susțină activitatea IMM-urilor care la rândul lor pot crea dezvoltare. Mulțumesc, un minut și jumătate, acum Julie Ward. Um, first of all, a comment on... Înainte de toate, aș vrea să fac un comentariu despre IMM-uri, care sunt coloana vertebrală a economiei noastre. Uh, și trebuie să facilităm viabilitatea lor la nivel comercial peste tot în Europa, mai ales în acele sectoare creative. Orice strategie despre IMM-uri trebuie să includă și sprijin pentru întreprinderile sociale și pentru diferite modele alternative de business, pentru că acesta au un potențial foarte mare, tocmai pentru a dezvolta noi forme de comerț și pentru a spări Uh, felul în care se dezvoltă sectorul privat. Nu trebuie să uităm și nici grupurile defavorizate care trebuie să aibă acces la învățământ, mai ales uh, femeile care se confruntă cu diferite obstacole și nedreptăți. Inovația, de asemenea, și faptul că e nevoie de o sinergie între fondurile de pentru uh, coeziune și strategiile care există, pentru că inovația este, prin definiție, un element foarte de vârf Așa că nu pot decât să salut o mai bună coordonare a diferitelor instrumente și a diferitelor fonduri, pentru că e vorba de dezvoltarea regiunilor europene, mai ales mă refer la zonele rurale. În luna iulie am uh, participat la formul deschis pentru știință în Manchester, acolo unde am fost eu alasă și am participat și la un atelier, legătura care există între artă și știință, împreună cu colega mea Cali. Și am observat că există o solicitare în ambele comunități pentru a schimba total um, concepția pe care o avem față de azil. Atât artiștii cât și oamenii de știință au solicitat să observăm care este impactul acestora asupra societății. Și e clar că în acest sens strategiile de specializare inteligentă trebuie să fie un element de vârf. Mulțumesc, până domnul președinte. Da, Următorul vorbitor pentru un minut și jumătate, Ceaba Molnar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Fiecare program de coeziune este de fapt un program de finanțare și cea mai mare problemă în acest sens o constituie corupția. Cele mai nefericite exemple putem să le dăm, din păcate, din Ungaria, din uh, țara mea. Uh, zilnic presa relatează despre uh, scandaluri de corupție legate de activitatea oligarhilor, care este în multe privințe ilegală, dar, uh, din păcate, uh, nu există sancțiuni corespunzătoare pentru că procuratura uh, nu acționează hotărât în cazurile de corupție în care sunt vizați și politicieni. Iar, de fapt, cei care se pronunță împotriva procurorilor sunt cei care se tem că ar putea, la rândul lor, să fie prinși din păcate, uh, este din acest punct de vedere o politică de stat și uh, procuratura uh, nu anchetează cazurile grave. Se pare că nu există niciun fel de dorință să se acționeze în acest sens. Sperăm ca în, după 2020 doar uh, sta, acele state uh, membre să mai primească fonduri din banii de coeziune care sprijină și activitatea anticorupție. Mulțumesc foarte mult. Am foarte multe solicitări uh, pentru uh, intervențiile spontane. Uh, voi da cuvântul doar uh, acelor colegi care au participat uh, la întreaga dezbatere și care nu au mai intervenit astăzi în cadrul procedurii CHCI. Domnul Novakov are cuvântul. Da se rodici na Balcanite ne vinigi je Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, să fii născut în Balcani nu e întotdeauna o nefericire. Uh, e clar că realitatea este dificilă, însă îți permite să devii foarte inventiv, să ai imaginație, să faci față problemelor. Și sunt surprins că există voce în acest Parlament care cer niște politici de coeziune foarte stricte. Colegi, politica de coeziune nu e ca un fel de prăjitură pe care o putem tăia în feliuțe cum vrem noi. Nu! ține și de bugetul național, ține și de politicile naționale și există sute de zeci de regiuni uh, donatoare care și-ar dori ca să dăm greș. Eu vreau să spun oamenilor ce se întâmplă în momentul în care politicile sunt mai stricte. E bine, oamenii s-au săturat de politici stricte și eu cred că ați auzit tot felul de lucruri până în prezent. Însă, trebuie să ascultăm și vocea rațiunii pentru că sunt foarte multe elemente care pot fi puse sub semnul întrebării. Mă refer la birocrație și sunt sigur că vocea rațiunii va avea câștig de cauză. Mulțumesc, domnule Novakov. Are acum cuvântul doamna Grapin

politicile acestea demonstrează în mod foarte clar că avem nevoie de Uniunea Europeană și că avem nevoie de un nou model de guvernanță pentru acele regiuni care au nevoie de o dezvoltare inteligentă, care să poată promova inovația, care să poată să uh, pună capăt acelor ziduri care le transformă în anumite fortărețe. Uh, cel mai bine ar fi să facem acest lucru printr-un sprijin al economiei reale, producătoare, și în acest sens, Comisia Europeană trebuie să meargă în această logică și a permis uh, țării basce să um, vină cu strategii de specializare inteligentă, care să permită dezvoltarea uh, sectorului industrial, care să permită o menținere a competitivității. Menținerea acestei capacități de acțiune strategică ne va oferi o poziție foarte bună pentru a crea locuri de muncă de calitate. Și în acest sens, acestea sunt revendicările noastre în calitate de țară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bilbao Barandica. Dau cuvântul acum domnului Vicas. Domnule președinte, aș Vorbesc într-un moment în care Portugalia este supusă unor presiuni din partea Uniunii Europene. Populația Portugaliei suferă. Politica de austeritate nu a rezolvat problemele economice ale Portugaliei, iar în 2015 am încercat să ne apărăm de politica troicii și Iată că uh, Portugalia acum nu mai este uh, o țară model pentru Bruxelles, ci um, acum a suferit, este amenințat că uh, vor fi înghețate fondurile structurale. Trebuie să recunoaștem că politica de austeritate a fost un eșec, nu doar în Portugalia, dar și în alte state. Ehm, mi-aș dori eh, ca acum eh, Comisia să nu ne pedepsească în continuare cu eh, o politică de economii financiare. Mulțumesc, domnule Vigas. Dau cuvântul acum doamnei Bilde. Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile reprezintă un vector de creștere și de creare de locuri de muncă. Cel mai important, de altfel, din Uniunea Europeană, 23 de milioane de IMM-uri uh, angajează 100 de milioane de persoane și reprezintă 85% din noile locuri de muncă. În Franța, ele reprezintă 3,5 milioane de IMM-uri care uh, angajează 6 până la 10 persoane. Eu am fost timp de 40 de ani de zile șef de întreprindere, mică întreprindere și am constatat că de multe ori propunerile politice sunt prea îndepărtate de realitatea trăită zi de zi de antreprenori. E adevărat, raportul acesta face constatări bune, preconizează anumite lucruri, însă să nu uităm că uh, nu trebuie să uh, fie partizan pentru... Noi trebuie să dăm dovadă de pragmatism, trebuie să permitem uh, uh întreprinderilor să se dezvolte și deci n-ar trebui ca politicienii să aibă o întârziere față de uh, sectorul economic. Dacă am impune noi taxe, noi legi, uh, acordăm noi uh, subvenții. Nu! IMM-urile au nevoie de un mediu fiscal stabil, de mai puține constrângeri administrative, de mai multe facilități de acces la creditare și de o protecție inteligentă față de al, concurența de dumping. Iată, aceasta ar fi o protecție inteligentă. Mulțumesc, doamna Bilne. Domnul Sinadino să are acum cuvântul ultimul în procedura intervențiilor spontane. Mulțumesc, domnule președinte. Bunătățirea competitivității IMM-urilor nu este doar o tematică pentru finanțare, pentru că banii uh, singuri nu aduc dezvoltarea. Pentru că dacă ar fi așa, milioanele de euro plătiți din fondurile structurale ar fi dus la scăderea șomajului și până acum. Uniunea Europeană trebuie să găsească modalitățile de susținere a IMM-urilor pentru ca acestea să poată supraviețui într-un mediu caracterizat de puterea companiilor mari. Birocrația, sigur, trebuie redusă, trebuie creat un model pan-european. Este nevoie de un um, context uh, propice și trebuie stimulate de asemenea și produsele ecologice. Și bineînțeles că um, trebuie să li se ușureze accesul la finanțare. O

De fapt, uneori este bine ca atunci când colegi vorbesc și apoi pleacă să nu mai beneficieze și de un răspuns. Acum trecem la runda raportorilor, începând cu doamna Damatu. Mulțumesc, domnule președinte. În încheierea dezbaterii aș dori să subliniez câteva aspecte fundamentale pentru mine. Criza economică, da, dar în special politica de austeritate au sufocat cererea internă și în special IMM-urile. Acestea trebuie ajutate, ajutate să acceadă la creditare, astfel încât încât ca raportul între sistemul bancar și IMM-uri să se schimbe. Instrumentele financiare de astăzi sunt, au un risc foarte ridicat. Nu există încă elementele necesare care să ne facă să credem că ar fi mai utile acestea decât subvențiile. Uniunea piețelor de capital este încă în lucru și nu suntem la fel de optimiști ca Comisia. Trebuie însă să investim în capacitatea administrativă, transparența, în special transparența în utilizarea fondurilor, astfel încât să fie implicați toate autoritățile locale, întreprinzătorii și uh, toți cetățenii interesați pentru a veni cu propuneri, astfel încât să răspundă nevoilor beneficiarilor finali. Trebuie în orice caz să evităm ca politica de coeziune să fie percepută ca ceva impus de sus. Ca principal instrument al uh, investițiilor în Uniunii Europene, politica de coeziune trebuie apărată. Responsabilitatea revine statelor membre, în special celor din uh, Sud, care până acum au fost în special beneficiare. Unele dintre acestea și-au exprimat o poziție foarte clară vis-a-vis -vis de perspectiva uh, reducerii acestor fonduri. Pe lângă instrumentele programului Orizont 2020 și politica de coeziune uh, este vizată. Însă acestea vizează două chestiuni diferite. Politica de coeziune este singurul element într-adevăr uh, democratic al Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă D'Amato. Are acum uh, cuvântul domnul Siso, două minute. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru evaluarea favorabilă pe care Comisia o are față de acest uh, raport RISTRES și aș vrea să vă felicit de asemenea și pentru publicarea ghidurilor de bune practice, practici referitor la uh, felul în care vor fi realizate aceste strategii de specializare inteligentă. Și vreau să vă felicit de asemenea și pentru eforturile pe care le face Comisia Europeană pentru a avea o mai bună cooperare între diferitele autorități locale, regionale și o mai bună cooperare între diferitele programe transnaționale, în așa fel încât să putem utiliza în mod optim resursele existente și să evităm risipa. În coeziunea și faptul că ne va permite să construim anumite șosele, să construim anumite spitale. Toate aceste lucruri sunt foarte necesare și Spania a avut de câștigat de pe urma acestei politici de coeziune. Însă nu trebuie să uităm că autostrada cea mai importantă pe care o putem construi aici este cea a cunoașterii, a cunoștințelor. Și în acest sens trebuie să avem o dezvoltare tehnologică, trebuie să avem investiții în acest sens, tocmai pentru ca această strategie de specializare inteligentă să meargă în această uh, direcție, pentru că acestea sunt autostrăzile viitorului, cele ale cunoașterii, ale cunoștințelor și să sperăm că viitorul va deveni realitate. Mulțumesc, Siso. acum cuvântul Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut referitor la raportul meu ITC. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care și-au exprimat avizul și părerile atât în Comisia regi și de altfel acolo am lucrat din greu la acest raport, și aș vrea să subliniez încă o dată faptul că s-a demonstrat eficiența și potențialul acestor politici. Uh, nu doar când vorbim despre politici suplimentare la nivel teritorial, când vorbim despre tehnologii digitale, despre energie, despre cercetare științifică, despre specializare inteligentă, de ce nu? Toate în aceste domenii, în domeniul învățământului, în domeniul cultural, în domeniul mediului și așa mai departe. Eu sunt convinsă că toate aceste uh, cooperări teritoriale sunt de viitor și cooperarea teritorială pe viitor va deveni baza însăși pentru a reorganiza, pentru a, a re, uh, dezvolta potențialul acestor regiuni, indiferent dacă e să vorbim de cooperare și uh, transfrontalieră sau alte tipuri de cooperare. Uh, Cooperarea teritorială la nivel european are un potențial imens pentru o dezvoltare suplimentară și sunt absolut convinsă că astfel de dezbateri precum cea pe care l am avut astăzi ne vor permite să dezvoltăm și pe viitor aceste tipuri de cooperare. Mihailova. Mulțumesc, doamna Mihailova. Iar în finalul acestei dezbateri are acum cuvântul doamna Breson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru intervenții și doamnei comisar pentru anunțurile interesante pe care ni le-a prezentat cu privire la dezvoltarea viitoare a strategiilor macro-regionale, în special a celei de care ne-am ocupat noi. Obiectivul acestei strategii ar fi de a ține la oaltă o o zonă atât de complexă și diversificată. Sunt zone foarte dezvoltate din punct de vedere economic, altele, în schimb, care sunt, uh, au mari dificultăți economice. Și aceste strategii nu implică capitalele, dar uh, în special zonele de graniță care sunt considerate marginale din punct de vedere a capitalei. Este vorba de zone uh, montane, dar uh, care au uh, fost întotdeauna caracterizate de inovație lucru care le-ar putea ajuta să investească în inovație astfel încât să nu mai existe cetățeni de mână întâia și mână a doua. Se pot utiliza și noile oportunități ale economiei de partajări, posibilități de a lucra de acasă sau de la distanță. Și de asemenea, învățarea la distanță s-ar putea aplica. Deci există multe soluții inovatoare care ne-ar putea ajuta să uh, ameliorăm problemele cu care se confruntă aceste regiuni. În ceea ce privește observațiile vis-a-vis -vis de uh, traseul Lyon Uh, Torina. Acesta nu a făcut obiectul acestui raport, este o decizie deja luată. Noi vorbim în schimb de faptul că dinspre aceste infrastructuri magistrale ar trebui să existe legăturile necesare spre toate zonele alpine, astfel încât să fie cât mai bine fructificate și bineînțeles că aceste infrastructuri ar trebui să reducă traficul auto și traficul camioanelor în zona de muntă. Cunoaștem și uh, cazul tunelului Gotthard în acest sens. Mulțumesc, uh, doamnă Bresu. Încheiem acum dezbaterea comună, iar votul va avea loc mâine. Conform ordinii de zi, trecem acum la raportul colegului Corau